numiri vor fi considerate confirmate. Marți, împreună cu președintele Consiliului, voi semna două acte normative prin procedura um, obișnuită. Veți găsi titlurile publicate în uh, procesul verbal din această zi. Există două declarații